democrație statul de drept și drepturile fundamentale. în acest sens dați mi voie să o invit din nou pe doamna secretar kalnia lukaevica să ia cuvântul pentru consiliu. domnule vicepreședinte al comisiei onorați uh, membri avem o dezbatere foarte importantă în această seară. Uniunea este bazată pe valori, respectarea demnității umane, libertate, democrație și statul de drept. Acestea sunt valorile comune ale statelor membre și sunt un element esențial al identității Uniunii Europene. Statele membre trebuie să se asigure că ordinea lor internă respectă întru totul statul de drept și alte valori fundamentale. Comisia Europeană, Parlamentul și Consiliul joacă un rol important în uh, protejarea acestor principii, în garantarea acestor principii. Uh, Parlamentul joacă un rol important pentru a veghea ca uh, Consiliul și Comisia să își respecte îndatoririle. După cum vă amintiți, poate, în iunie 2013, Consiliul a spus că respectarea statului de drept este o premisă a protecției, a apărării drepturilor fundamentale și a cerut Comisiei să uh, poarte mai departe dezbaterea în conformitate cu tratatele pentru o, o metodă sistematică de abordare a acestor chestiuni. În aceeași lună, Parlamentul a cerut instituțiilor europene să elaboreze instrumentele necesare pentru a îndeplini uh, obligațiile din tratat în legătură cu valorile fundamentale. Comisia a contribuit uh, cu o comunicare în martie 2014. Aceste inițiative au însoțit uh, instrumentele deja existente, procedura de infringement aplicabilă în cazul încălcării legislației Uniunii Europene, și uh, opțiunea bombei atomice din articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, care permite suspendarea drepturilor de vot în cazul unor încălcări serioase și repetate ale valorilor europene. Consiliul a discutat în mai multe rânduri cum să garanteze uh, mai bine dreptul, uh, statul de drept în Uniunea Europeană. În decembrie anul trecut, uh, Consiliul a adoptat concluzii stabilind un dialog politic anual între statele membre pentru a promova și a proteja statul de drept în Uniunea Europeană. Dialogul trebuie să respecte anumite principii, cum ar fi obiectivitate, nediscriminare și tratament egal. De asemenea, trebuie să respecte și principiul competențelor uh, alocate și va trebui să uh, vegheze la o abordare mai uh, atentă. Președinția va juca un rol esențial, veghind ca aceste principii să fie respectate pe parcursul dezbaterilor. Acum, Consiliul încearcă să organizeze prima dezbatere politică în ceea ce privește tema statului de drept în cursul acestui an. Sunt convinsă că acest dialog ne va ajuta să asigurăm, să garantăm că statul de drept va fi o valoare uh, fundamentală care stă la baza acestei uniuni. Domnule președinte, onorați eurodeputați, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și aștept o dezbatere fructoasă. Mulțumesc. Doamna secretar de stat și eu rog acum pe prim vicepreședintele Comisiei, domnul Franz Timmermans, să ia cuvântul. Thank you, Mr. President. The clearest way to... Mulțumesc, domnule președinte. Cea mai clară modalitate de a arăta ce înseamnă statul de drept în viața de zi cu zi este să ne aducem aminte ce s-a întâmplat că nu exista statul de drept. Când președintele Eisenhower a marcat uh, lucrurile în 1958, uh, aceste lucruri, uh, cel de-al doilea război mondial se încheiase cu puțin timp în urmă. Din păcate, teama și imaginile încă erau în sufletele oamenilor. Acum au trecut 70 de ani, am comemorat eliberarea lagărelor atunci când ne-am întâlnit în acest hemiciclu în ianuarie, președintele Schulz și cu mine am fost la Terezin acum două săptămâni. 70 de ani. Și totuși, fundalul acestei uh, aniversări este unul alarmant. Nu doar uh, titlurile din ziare, ci și tendințele pe care le vedem. Acest fundal uh, este un semnal de alarmă care ne cere vigilență. Și de aceea salut această dezbatere. Uh, Vigilența Parlamentului European uh, în vederea respectării drepturilor fundamentale este fundamentală. Nu trebuie să lăsăm ca societățile noastre să alunece în mod imperceptibil înapoi, să lăsăm uh, o logică neliberală să se răspândească din nou. Nu există o democrație neliberală. Uniunea Europeană este bazată pe separarea față de trecut, pe societăți care să fie libere și deschise, um, unde să nu existe forță și decizii arbitrare. Acestea sunt uh, fundamentele Europei. Foarte adesea, din păcate, nu mai apreciem aceste lucruri. Deci nu putem repeta prea des. Nu există o Europa fără respectul de plin al valorilor noastre comune. Compromisuri pe valorile comune înseamnă să faci compromisuri privind uh, textura, uh, fundamentul cooperării europene și astfel uh, cooperarea respectivă va fi slăbită sau chiar oprită. Comisia dorește să promoveze drepturile fundamentale și statul de drept și președintele Juncker mi-a dat o misiune specială uh, aceea de a coordona această activitate. E o muncă de zi cu zi. Eficientizarea și includerea drepturilor fundamentale în toate politicile, de la concepție până la punere în aplicare. Împreună cu comisarii Iorvan și Avramopoulos, um, suntem o echipă privind drepturile fundamentale și vă invita și pe alți comisari să ni se alăture dacă e necesar. Dorim să avem o abordare 360 de grade pentru a ne asigura că drepturile fundamentale sunt puse în aplicare și protejate în mod eficace în statele membre pe baza informațiilor care sunt colectate pe teren. Sunt conștient de faptul că Parlamentul European de mai multe ori a solicitat uh, un instrument uh, eficace, suplimentar față de articolul 7. Suntem cu toții de acord care este obiectivul uh, acestor cereri, pentru că vrem să ne asigurăm că valorile noastre sunt respectate pe deplin. Chestiunea cheie care trebuie dezbătută este cea mai bună modalitate de a atinge acest obiectiv. Pentru mine, toate instituțiile au un rol complementar de jucat. În decembrie anul trecut, Consiliul și statele membre s-au pus de acord pentru stabilirea unui dialog anual în acest sens și cred că dezbaterea noastră de astăzi spune, are, servește de fapt același scop. Comisia are rolul său și, conform tratatelor, în ultimii ani a întreprins acțiuni foarte ferme, a făcut presiune politică și, de asemenea, a sesizat Curtea de Justiție atunci când statul de drept a fost uh, periclitat. Fie că e vorba de măsuri care independ, uh, afectau independența autorităților de supraveghere sau uh, care priveau pe judecători punem uh, statul de drept și drepturile fundamentale în prim plan în toate procedurile noastre de încălcare a uh, tratatelor și verificăm uh, compatibilitatea tuturor acțiunilor cu statul de drept. De exemplu, dacă e vorba de cazuri în care autoritățile de aplicare nu au suficiente puteri sau nu sunt destul de independente. Din decembrie, um, avem uh, măsuri suplimentare pentru cooperare polițienească și uh, judiciară, care de asemenea pot să facă obiectul procedurilor de încălcare. Și aici Comisia este pregătită să acționeze dacă e nevoie. Eu mă voi asigura personal că Comisia să acționeze într-un mod neideologic și să analizeze fiecare caz uh, în mod corect și obiectiv, bazându-se pe faptele acestui caz și pe lege. Comisia va acționa în mod imparțial și va trata toate statele membre în mod egal. Obiectivul nostru nu este acela de a sancționa anumite state membre în sine, ci de a aborda probleme printr-o intervenție bine țintită pentru a restaura aplicarea corectă a achiului uh, european. Articolul 7 uh, prevede sancțiuni uh, destul de serioase și este menit să vizeze probleme de încălcări grave. Însă, experiența de până acum ne-a arătat că acest instrument poate fi lansat de comisie, de parlament sau de o treime a statelor membre, nu este întotdeauna potrivit pentru o intervenție eficace. Există situații care nu intră uh, sub incidența legislației europene și nu pot să atingă pragul necesar pentru articolul 7, dar care creează îngrijorări referitoare la statul de drept în anumite state membre. Din acest motiv, în martie anul trecut, Comisia a stabilit un cadru european pentru statul de drept, care prevede modul în care Comisia va reacționa în astfel de cazuri. Poate să intre într-un dialog politic cu statul membru respectiv atunci când apare o amenințare sistematică față de statul de drept pentru a preveni uh, înrăutățirea situației. Atunci când apar astfel de situații în statele membre, Comisia poate să acționeze foarte rapid, să facă o analiză obiect obiectivă a situației și respectând întru totul uh, tratamentul legal al statelor membre. Obiectivul este de a găsi o soluție împreună cu statul membru vizat și tocmai de a evita uh, lansarea mecanismelor articolului 7. Parlamentul va juca un rol important politic, susținând Comisia în eforturile sale de a convinge statul membru respectiv să încheie, um, să pună capăt uh, crizei statului de drept. Parlamentul va fi informat în mod periodic de fiecare progres care se face la fiecare, în fiecare etapă. Monitorizăm toate chestiunile care apar legate de statul de drept și nu voi ezita să utilizez acest cadru dacă uh, situația o cere într-un anumit stat membru. Cu această ocazie, vreau să vorbesc și despre o chestiune conexă. Mulți dintre dumneavoastră poate vă gândiți uh, cum stau lucrurile referitor la uh, aderarea Uniunii Europene la Convenția ONU a Drepturilor Omului în urma uh, deciziei curții din noiembrie. Această aderare rămâne o prioritate pentru Comisie și pentru mine personal. Sunt convins că acest lucru ar duce la consolidarea valorilor fundamentale. Însă, decizia curții prezintă o serie de provocări care nu sunt foarte ușor de abordat. De aceea cred că e nevoie de o perioadă de reflexie, să, o perioadă de consultare cu părțile interesate pentru a vedea cum putem să mergem mai departe. Parlamentul European a salutat cadrul uh, european pentru statul de drept și dezbaterea anuală de la Consiliu. Îmi dau seama că există solicitări suplimentare pentru mecanisme suplimentare pentru monitorizarea periodică a modului în care statele membre uh, respectă drepturile fundamentale. Convingerea mea în politică a fost întotdeauna aceea că dacă instrumentele curente nu sunt suficiente, ele trebuie să fie îmbunătățite. Sunt întotdeauna pregătiți să reflect modul în care, la modul în care putem să creștem respectul valorilor noastre. Însă, înainte să intrăm într-o dezbatere lungă cu privire la potențiale noi instrumente, trebuie să ne dăm seama care este problema. Putem să le spunem cetățenilor că avem încă un mecanism monetar pentru a combate uh, radicalizarea și extremismul? Sau oare avem nevoie de o mai bună utilizare a um, instrumentelor existente. Experiența ne-a arătat că nu e atât de mult nevoie de noi mecanisme de raportare sau mecanisme monetare, ci de o îmbunătățire a capacității Uniunii Europene de a acționa, de a interveni în anumite tipuri de situații de criză legate de statul de drept. De aceea, din punctul nostru de vedere, cadrul este foarte bine țintit uh, asupra chestiunilor cheie. Și există deja multe mecanisme de raportare Uh, și de informare referitoare la respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale. Mulți actori, inclusiv instituțiile europene și agențiile, mai ales Agenția pentru Drepturi Fundamentale, care face o treabă excelentă, trebuie să vă spun, dar și Consiliul Europei și Comisia de la Veneția, precum și multe ONG-uri, realizează activități periodice de monitorizare și analizează situația. Eforturile ca aceste informații să devină mai accesibile, mai ușor de utilizat, sunt, uh, trebuie încurajate. De aceea, intenționez pentru colofiul anual privind drepturile fundamentale pe care l-am anunțat în Parlament la audierea mea. Acesta va avea loc în octombrie sau poate începutul lui noiembrie, deci în toamnă. Vreau ca toate părțile interesate, toți actorii, inclusiv Parlamentul European, să participe la acest colocviu. Și vreau să vă anunț astăzi că am planificat ca și subiect pentru acest uh, colocviu toleranța. Cum anume să prevenim, să combatem acțiunile antisemite, anticreștine, uh, um, anti-islamiste, una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă societățile noastre astăzi. Sper că veți, vă veți implica activ în acest eveniment. Vreau să fie o dezbatere vizibilă pentru că dacă vorbim împreună, putem să transmitem un mesaj politic puternic. Cred că acest lucru ar însemna mai mult pentru cetățenii noștri decât o dezbatere instituțională prelungită privind mecanismele. Pentru că, în cele din urmă, aici vorbim despre societăți și despre ceea ce ne unește. Cum putem să combatem teama, teama care paralizează, teama de celălalt. aici uh, se vede însemnătatea valorilor noastre comune și datorăm istoriei noastre și viitorului copiilor și nepoților noștri. Datorăm această dezbatere și asta așteaptă cetățenii noștri de la noi. Mulțumesc! Noi, domnule prim vicepreședinte, și începem dezbaterea. Îl rog pe domnul Buda Daniel să ia cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Jacques Chevalier

care să consolideze strategiile în domeniul justiției atât la nivelul fiecărei țări cât și la nivelul uniunii europene ca o garanție a funcționării statului de drept. mulțumesc. mulțumesc și eu. aveți un blue card din partea domnului sonyi dacă îl acceptați. domnule sonyi aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Domnule coleg, m-am bucurat uh, foarte mult să vă aud. Pot să mă identific cu ceea ce ați spus. Și, uh, într-adevăr, uh, corespunde ceea ce a spus celor spuse de domnul Timmermans. Dar am o întrebare pentru dumneavoastră. Spuneți acestea și în grupul dumneavoastră, grupul PPE? Pentru că

Ehm, dau cuvântul doamnei Birgit pentru două minute. Mulțumesc. Statul de drept și democrația sunt fundamentele Uniunii Europene. Și cine uh, le afectează, afectează Uniunea Europeană. Respectul pentru statul de drept este o obligație pentru toate statele membre, nu uh, doar uh, atunci când aplică legislația europeană, ci întotdeauna. Și din păcate, sunt state membre care încalcă sistematic drepturile fundamentale, fie că e vorba de lipsa, lipsuri în independența justiției, de mass media care este hărțuită sau de uh, nerespectarea drepturilor minorităților. Sunt doar câteva exemple. Noi, europenii, nu putem să stăm deoparte și să privim pasivi atunci când drepturile fundamentale sunt încălcate. De mai multe ori, Parlamentul European uh, a cerut uh, o comisie independentă de experți pentru a monitoriza statul de drept și drepturile fundamentale în statele membre. O comisie care să poată acționa în mod independent. Nici Consiliul, nici Comisia nu au reușit să prezinte concepte credibile. Acest această întâlnire la prânz uh, anuală a statelor membre pentru a discuta despre aceste chestiuni e un bun început, dar nu este suficient. Și nu e vorba aici de niște verificări neutre din punct de vedere politic, care să verifice toate statele membre. Și acest cadru pentru protecția statului de drept prezentat de comisie, mi se pare că deocamdată stă doar pe hârtie. Parlamentul European ar trebui în mod periodic să fie informat cu privire la măsurile luate. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat până acum, fie pentru că nu au fost luate măsuri sau pur și simplu Parlamentul n-a fost informat. În concluzie, după toate dezbaterile privind drepturile fundamentale din ultimii ani, Comisia și Consiliul se apropie acum cu pași mici de problemă. E bine, dar nu e suficient pentru că e nevoie ca toate statele membre și Comisia să fie pregătite să uh, numească în mod deschis încălcările drepturilor, drepturile omului și uh, să fie impuse sancțiuni. Este responsabilitatea noastră. Pe domnul Kirkhope să ia cuvântul pentru două minute. Domnule președinte, domnule comisar, Valorile noastre comune de libertate, democrație și toleranță sunt, desigur, uh, temelia Europei și acestei Uniuni. Prea adesea, totuși, Parlamentul încearcă să cuantifice în mod uh, științific valori care nu pot fi uh, cuantificate. Experiența mea a arătat că tabele de scor, indicatori, etaloane nu reușesc să uh, ilustreze realitatea. Cred că în loc să elaborăm instrumente obligatorii pentru a pedepsi statele membre, să oferim instrumente pentru astfel de puncte, trebuie să ne întrebăm dacă aceste mecanisme sunt uh, uh, cele mai uh, bune căi și oferă soluții viabile. Ceea ce trebuie să facem este să avem dezbate și acțiuni în întreaga europeană pentru îmbunătățirea drepturilor fundamentale și a statului de drept în țările noastre. Cum putem să facem mai bună viața cetățenilor noștri? Acest Parlament și Comisia trebuie să să încerce să înlăture obstacole în calea uh, ocupării, să elimine uh, discriminarea persoanelor LGBT, Uh, să asigure mobilitatea socială, să-i, asig- să ajute pe tine și să înlăture birocrația din economie și din întreprinderile noastre, astfel încât economia să crească. Oportunitățile și progresul economic în statele membre uh, sunt promotori ai drepturilor fundamentale și cred că acest lucru este mult mai bun decât o, o cicăleală. Uh, trebuie să fim uh, parteneri. Nu avem nevoie de modalități noi de a ne amenința unii pe alții. Trebuie să ne concentrăm asupra unei mai bune legiferări, unei mai bune aplicări și asupra unor modalități mai bune de a vorbi unul cu celălalt. Uh, o rog pe doamna Invel Sofia să ia cuvântul pentru trei minute. Uh, thank you, Chair. Uh, thank Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă președinte a Consiliului și mulțumesc, domnule comisar Timmermans. Sunt un pic dezamăgită, sinceră, să spun că, pentru că, domnule Timmermans, spuneați că nu avem nevoie de o dezbatere prelungită la nivel instituțional despre mecanisme. Eu cred că tocmai de asta avem nevoie, pentru că drepturile fundamentale și valorile fundamentale pe care se bazează Uniunea sunt consacrate prin articolul 2 din tratat. Este articolul cel mai important, articolul cel mai înalt pe scara ierarhică și totuși punerea în aplicare a acestui articol este cea mai slabă dintre toate articolele din din tratat. Îmi amintesc dezbaterea despre zona euro. La vremea respectivă spuneam, uh, ei bine, nu avem uh, nevoie de instrumente obligatorii în zona euro, avem un uh, gentleman's agreement și toate statele membre nu trebuie decât să se conformeze cu angajamentele lor. Dar ați văzut în ce situație am ajuns. Cred că este momentul ca Uniunea Europeană care se transformă într-o uh, uniune politică să se doteze cu instrumentele necesare pentru a pune în aplicare aceste valori de care este atât de mândră. Nu trebuie să doar să vorbim, nu contează în câte limbi sunt aceste cuvinte, domnule comisar. Trebuie să întreprindem acțiuni în toate limbile, domnule comisar. Avem nevoie de instrumente obligatorii, nu doar convenții, nu doar uh, diplomație uh, silențioasă, tacită. Avem nevoie de uh, instrumente concrete de aceea, grupul ALDE a propus actul pentru um, guvernanță um, în domeniu guvernanță democratică. Acesta poate fi adoptat în baza tratatelor existente. Ar fi similar cu pactul de stabilitate și creștere, ar avea mecanisme similare pentru a asigura punerea în aplicare a valorilor care ne sunt atât de dragi. Am conceput chiar un instrument pe care am să vi-l arăt, arată ca un astfel de uh, cartonaș, este o diagramă în care am acordat un punctaj fiecăruia din cele 28 de state membre pe, pe baza unor indicatori, libertate de exprimare, libertate de religie și așa mai departe. Și am fost drăguți, nu am pus numele statelor membre, Pot să vă spun doar că cele care au punctaje verzi uh, sunt Danemarca și Suedia, pe restul le păstrăm anonime. Dar dacă facem acest exercițiu cu Parlamentul European, cu Consiliul, cu Comisia și cu Parlamentele Naționale în fiecare an, și aici preiau propunerea dumneavoastră de a avea o dezbatere anuală simultană în toate instituțiile cu privire la starea democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale în toate statele membre, atunci uh, cred că că uh, toate statele membre ar trebui să fie tratate egal și evaluate în același mod. Uh, nu trebuie să mai avem dezbateri despre un singur stat membru sau mecanisme de monitorizare pentru Bulgaria sau România sau doar pentru statele membre candidate. Nu, toate statele membre trebuie să fie Uh, evaluate, monitorizate. Nu trebuie să vorbim doar despre datorie și deficit bugetar, ci și despre aplicarea valorilor noastre comune, astfel încât Uniunea Europeană să fie o comunitate a valorilor. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, domnul Crisogonos să ia cuvântul pentru un minut. E democrația Mulțumesc, domnule președinte. Democrația și drepturile fundamentale pe care se spune că Uniunea Europeană se bazează conform articolului 2 al tratatului, aceste drepturi fundamentale sunt călcate în picioare de instituțiile europene sau cel puțin sunt puse sub semnul întrebării. Comisia ne-a dat un răspuns scris în care pretinde că, state, că drepturile fundamentale nu Uh, mai sunt valabile în cadrul memorandumurilor. Deci țările care uh, sunt supuse memorandumurilor uh, au niște cetățeni de mâna a doua care trăiesc uh, împovărați de datorii. Comisarul Katainen a pretins uh, în mod nerușinat că nu putem să ne ajustăm în funcție de rezultatul alegerilor. Acest lucru este un, uh, o disprețuire a democrației. Dictatorii secolului 20 Uh, au, uh, au avut o abordare asemănătoare. Dar astăzi suntem în secolul 21 și elitele încearcă să șantajeze în mod economic. Da cuvântul pentru două minute. Eh, eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte. Președinția ne-a explicat faptul că Consiliul dorește să poarte discuții în fiecare an în legătură cu uh, starea drepturilor fundamentale în Europa. Uh, doamna Sipel a vorbit de un dejun, iar uh, comisarul Timmermans ne-a spus că nu uh, are nicio uh, linie, nicio poziție de partid în această privință. nicio abordare ideologică, iar uh, domnul Timmermans dorește să fie un adevărat arbitru. Însă știți, de regulă, arbitrii acționează într-un joc conform regulilor jocului. Cum poți să fii neutru dacă nu ai uh, reguli ale jocului? Nu pare să avem reguli în Europa, pentru că, în esență, nu există voința politică. În acest Parlament am uh, hotărât uh, că dorim să spunem lucrurilor pe nume. Vrem, într-adevăr, să abordăm această temă, Răspunsul este nu, însă vorbim despre deficit bugetar, însă în același timp trebuie să vorbim și despre uh, presa liberă, despre libertatea de uh, întrunire, despre discriminări și acest lucru nu se întâmplă. S-ar putea însă să se întâmple dacă vreți să deveniți membru al acestui club de fotbal. Dar atunci când dorești să devii membru al acestei echipe cu 28 de jucători, poți să faci aproape orice, poți să și înșeli. Uh, sigur, domnul Timerman s-a vorbit de reguli existente, dar acestea nu sunt aplicate pentru că nu există voință politică în Consiliu sau în Parlament. Și uh, sper că vom face într-adevăr ceva uh, în legătură cu acest lucru lucru și sper că președinția letonă. O rog pe doamna Ferrara să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Grazie președinte. Există un notevole divario tra il riconoscimento... Mulțumesc, domnule președinte. Există o uh, discrepanță între instrumentele legale privind uh, drepturile fundamentale și implementarea lor. Articolele relevante din uh, tratat uh, se referă la drepturi a sute de milioane de cetățeni europeni, însă există efecte dramatice ale politicilor și măsurilor de austeritate. Toate acestea au un impact asupra drepturilor oamenilor. Uniunea Europeană are nevoie de o strategie internă cu privire la uh, statul de drept uh, și valorile fundamentale, astfel încât uh, să fim aliniați la acest cadru centru strategic. Astăzi nu putem să garantăm promovarea valorilor europene comune consacrate prin legislația europeană și națională. Articolul 7 din tratat este litera moartă iar mecanismul alternativ propus recent de comisie în comunicarea sa recentă privind statul de drept nu este tocmai ambițios nu face suficient cu privire la încălcarea drepturilor omului în Uniunea Europeană. Avem însă nevoie de mecanisme de monitorizare și intervenție și de sancțiuni aplicate atunci când se încalcă drepturile în Uniunea Europeană. Instituțiile din Europa și Comisia au datoria să se asigure că toate politicile europene sunt analizate cu atenție pentru a asigura că Uniunea nu contribuie direct sau indirect la încălcarea drepturilor omului domnule președinte. Da, într-adevăr, lucrurile s-au spus deja, dar totuși trebuie să repetăm, merită repetat că statul de drept este o valoare care ne unește în Europa. Și nu vorbim despre aceste lucruri doar uh, pentru cetățenii noștri, ci și pentru credibilitatea Uniunii Europene în întregimea sa. Pentru că atunci când discutăm cu țările candidate, cu țările cu care semnăm uh, parteneriate, acorduri, vorbim întotdeauna despre statul de drept. Pentru că dacă nu există un stat de drept, democrația nu funcționează și n-ar funcționa nici economia. Așadar, trebuie să facem ceea ce spunem trebuie să ne punem ordine în propria ogradă și mă bucur să vă văd aici, domnule Timmermans, pentru că acum doi ani erați ministru pentru afaceri externe și ați trimis o scrisoare pe, această, uh, pe acest subiect și ați discutat uh, posibilități uh, de a aborda libertățile fundamentale. Dar peste un an și vreau să vă felicit în cadrul tratatelor în cadrul opțiunilor pe care le avem în tratate, s-a început munca pe aceste chestiuni. Întrebarea mea, domnule Timmermans, acum uh, doi ani ați trimis o scrisoare. Dacă priviți înapoi la experiența pe care ați avut-o um, în lumina noii comunicări a Comisiei privind drepturile fundamentale, sunteți mulțumit, uh, domnule? Sunteți mulțumit de ceea ce s-a făcut și există și alte posibilități în cadrul actual de a face mai mult pentru a ne asigura că toate statele membre, indiferent de unde sunt, ce guverne sunt la putere, respectă drepturile fundamentale? Îl rog pe domnul Lopez Aguilar să ia cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte Timmermans. Ați vorbit în multe rânduri în Parlament și ați spus că criza economică și financiară s-a transformat într-o criză socială din cauza înrăutățirii inegalităților și o criză morală, pentru că disperarea uh, sentimentul de nedreptate uh, a dus uh, la radicalizarea populiștilor și aceștia pun în discuție calitatea democrației și a drepturilor omului. Cred că Uh, o piată unghiulară este articolul 2 din uh, tratat care uh, spune cât de importante sunt drepturile fundamentale. Statul de drept, demnitatea ființei, democrația, respectul minorității, minorităților care sunt cruciale. Deci trebuie să fie cât se poate declar atunci când spunem că drepturile fundamentale și democrația și statul Uh, de drept sunt amenințate în Europa, pentru că nimeni nu garantează că vor fi puse în uh, aplicare așa cum trebuie în statele membre. Este dilema de la Copenhaga. Sunt uh, probleme cu aderarea la clubul respectiv, dar de îndată ce devii membru, nu mai ții ștacheta sus și nu mai promiți nu mai faci ceea ce ai promis că faci principiile uh, consfițită în uh, comunicarea Comisiei 240 nu sunt suficiente. Uh, sunt de acord, trebuie să avem mecanisme eficiente de monitorizare, trebuie să avem un punct de mijloc undeva între persoasiune, convingere și uh, încălcare. Apoi, uh, uh, impunerea uh, sancțiunilor din articolul 7. Deci undeva o cale de mijloc uh, față de sancțiunile din articolul 7. Democrația nu este... Îl rog pe domnul Scripec să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, statele membre sunt, reprezintă un spațiu natural pentru protecția drepturilor fundamentale și uh, democrației. Fiecare trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga. Sunt convins că nimeni nu vrea să-și pună sub semnul întrebării propriile valori. Dacă există anumite probleme în Uniunea Europeană, acestea trebuie discutate. Mă tem că se vorbește despre mecanisme stricte de control care ar putea fi introduse împotriva statelor membre, dar eu cred că nu vrem o dictatură aici. De aceea, um, reacția Parlamentului European față de Slovacia și de referendumul uh, pentru protecția familiei de acolo mă surprinde um, reacția Parlamentului European. Aștept respect din partea colegilor uh, noștri, pentru că dacă ai o atitudine pozitivă față de familie, nu înseamnă că ești un pericol pentru democrație. Uh, avem suficiente instrumente pentru protecția democrației. Comisia Europeană trebuie să le respecte pe acestea. Deci respect avem, de respect avem nevoie, nu de control. Trebuie respectată suveranitatea statelor membre, dialogul într-un uh, respect reciproc, nu represiune. Și de aceea susțin uh, în acest document, acest principiu, nu sancțiunile. Mulțumesc. Mulțumesc. Există un cartonaș albastru pentru dumneavoastră, îl acceptați? Cartonaș albastru, vă rog. Viselő úr, nem lett meg, amit mondott, mert ő már néhány nap... Mulțumesc, stimat eurodeputat, nu mă surprinde ceea ce ați spus. Acum câteva zile v-ați adresat uh, uh, colegilor din Parlament și ați vorbit uh, împotriva discriminării față de referendumul din Slovacia. Dar uh, cum credeți că un astfel de uh, proces discriminatoriu față de o minoritate este, poate să meargă mână în mână cu valorile europene? Tocmai despre asta vorbim. Uh, drepturile fundamentale ale minorităților trebuie să fie protejate. De ce considerați că referendumul dumneavoastră merge mână în mână cu principiile de bază ale Uniunii Europene? Menšiny samozrejme nemôžu byť diskriminované nici o minoritate nu trebuie să fie dis, uh, discriminată, acest lucru este foarte clar. În același timp, însă trebuie să ne punem întrebarea ce reprezintă minoritățile. În uh, anul 1948, uh, drepturile omului au fost uh, definite. Da, mai aveți uh, chiar și un al doilea cartonaș albastru. L acceptați? Vă rog, doamnă. Um, uh, Mulțumesc. Vorbiți despre valori care ar putea fi impuse și de dictatură, dar nu e adevărat că referendumul a eșuat, din păcate, spun eu, pentru că doar 20% dintre oameni s-au obosit să meargă la urne. Deci vasta majoritate a oamenilor din Slovacia arată mult mai mult respect către comunitatea LGBT decât ați spus dumneavoastră. Vážená pani, kolegyňa, to je v poriadku. Stimată doamnă eurodeputat, sigur, câți oameni au mers la urne, nu contează. Campania împotriva referendumului a fost una incorrectă. A fost una care s-a bazat pe hărțuire și eu sunt împotriva exercitării de presiune asupra unui stat suveran aici în acest parlament. Uh, pentru că e vorba de chestiuni de etică sau de familie, fiecare stat poate să-și ia propriile decizii. În ceea ce privește referendumul nostru, uh, e vorba de expresia uh, țării noastre. Doamna Vixum, un minut. Madame la Mulțumesc, doamnă președinte Cred că se stabilesc standarde foarte înalte pentru a adera la Uniunea Europeană. Trebuie să respecti drepturile fundamentale, statul de drept, trebuie să ai o democrație funcțională. Însă, odată ce devii membru al Uniunii Europene, nu mai există instrumente pentru a urmări respectarea acestor criterii. Și pur și simplu ni se prezintă uh, mereu aceeași dilemă a criteriilor de la Copenhaga. Drepturile presei sunt încălcate, am avut cazul Lituaniei, uh, apoi uh, România care face discriminare la adresa unei părți a populației, și anume populația romă. Deci, practic, uh, nu impunem, sac- eh, impunem sancțiuni asupra țărilor care nu respectă acordurile economice. Însă, în materie de drepturile omului, oricine poate să facă orice. Dar cred că acum a venit momentul să impunem sancțiuni acelor țări care aduc atingere drepturilor omului. Avem un eh, scoreboard eh, pentru încălcarea drepturilor omului și cred că acum este momentul să transformăm cuvintele. Aveți un cartonaș albastru. Acceptați? Oui, bien sûr, avec... Euh, Sigur că da, cu plăcere. Monsieur Buda. Domnule Buda. Micro, s'il vous plaît, monsieur. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să o întreb pe antevorbitoarea mea dacă are cunoștință de faptul că în România toate minoritățile naționale au posibilitatea să învețe în limba lor și că românia a fost dată ca exemplu de respectare a drepturilor minorităților naționale în toată europa. Mai, herr ledamot om rumänerna talar sitt. domnule președinte dacă România dorește să vorbește, dacă românii vor să vorbească uh, limba română la școală, este în regulă, dar există cetățeni romi care cerșesc uh, în, pe stradă în Suedia și eu am uh, numărat 32 de oameni diferiți pe o distanță de 100 de metri în regiunea mea care cerșeau în zăpadă, în nămeți de zăpadă, pentru că erau discriminați în țara dumneavoastră. Dau, cuvântul doamnei Lunacek un minut. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, dragi colegi. Domnul, cuvintele domnului Scricep m-au făcut să mă focalizez asupra lupta împotriva homofobiei. Domnule că m-a surprins. Ați menționat această presiune asupra unui stat suveran. Vă referiți la Slovacia, datorită referendumului. Dar nimeni nu a presat guvernul sau parlamentul slovac să decide asupra unui referendum homofob. Ați spus că a fost o campanie desfășurată în mod incorrect împotriva acestuia, dar uh, din câte am văzut, uh, dumneavoastră l-ați uh, folosit inclusiv pe papă pentru a vă pro- promova referendumul. Uh, m-am auzit ce a spus domnul Timmermans. Avem nevoie de un plan de acțiune, de o foaie de parcurs împotriva homofobiei în Europa noastră, pentru că există uh, proceduri de încălcare a tratatelor și avem legi, dar pentru comunitatea LGBT nu există instrumente prin care aceștia să își ceară drepturile. Dacă e vorba, de exemplu, de informare, Lituania a interzis o carte uh, de basme în care apar persoane LGBT. Avem nevoie de mecanisme foarte clare de monitorizare și de punere în aplicare a drepturilor uh, comunității LGBT. Președinta intervine. Monsieur Scripec, on peut pas faire un, un dialogue. Donc... Uh, domnule Scripec, nu putem să facem acum un dialog. Trecem la următorul vorbitor, domnul Șogor, două minute. Mindenképpen üdvözlendő, hogy az Európai Unió... Mulțumesc. Într-adevăr, este salutar că acum Comisia și Consiliul se uh, dedică uh, drepturilor fundamentale și statului de drept în statele membre. Vorbim uh, în mod deschis în Parlament despre atât de multe subiecte, dar experiența de până acum ne arată că uh, din păcate, Comisia uh, se plânge că nu are suficiente competențe pentru a uh, acționa în astfel de situații. Consiliul, sigur, este constituit din reprezentanța statelor membre și nu uh, se apleacă asupra cazurilor individuale pentru a le ancheta. E nevoie, într-adevăr, să luptăm pentru încrederea cetățenilor și de aceea trebuie să vorbim deschis despre probleme. Pentru că dacă vorbim despre democrație și stat de drept, atunci trebuie să fim foarte sinceri și să spunem care state membre sunt uh, uh, afectate dacă e vorba de îndoieli. Vorbim despre drepturile fundamentale? Ei bine, atunci nu trebuie să ascultăm doar punctul de vedere al statelor membre la Consiliu sau la Comisie. Trebuie ascultate și minoritățile naționale și plângerile lor trebuie luate în serios, pentru că Europa numai atunci va, le, va, le va pasine cetățenilor când problemele nu vor mai fi uh, măturate frumos sub covor. Știm cu toții că există minorități naționale în Grecia, în Slovacia, în Ungaria, în România. Uh, există probleme cu drepturile minorităților. Și dialogul cred că poate să ducă la succes atunci când Comisia și Consiliul uh, vor uh, analiza cele mai bune practici și le vor promova astfel încât uh, situația generală să fie mult mai bună. Acest lucru trebuie însă abordat în mod corespunzător de instituțiile Uniunii Europene. Anumite state membre cu siguranță se vor bucura. Dacă dialogul însă nu are loc, atunci uh, noi nu facem decât să acceptăm că nu putem să promovăm drepturile uh, fundamentale. Mulțumesc. că uh, un cartonaș albastru pentru dumneavoastră, domnule Șogor, acceptați? Vă rog, domnule. Alizi. Уважаеми колега Шогор, не смятате ли, че вътрешният ред на Domnul Джамбацки, mulțumesc. Uh, stimate domnule Șogor, nu considerați că ordinea internă a fiecarei țări trebuie să fie determinată de populația și de legile din țara respectivă? și că uh, o ingerință în afacerile interne a unui stat uh, ar putea fi contraproductivă? Mulțumesc. Nem gondolom. Nu, nu cred. Madame Kaufmann, pour euh, deux minutes. Doamna Kaufmann, acum salut uh, decizia Consiliului de a iniția un dialog politic pentru protejarea drepturilor uh, fundamentale și a statului de drept și procesul lansat de comisie uh, pentru a lupta împotriva încălcărilor drepturilor fundamentale. Ambele inițiative sunt pași în direcția bună. Uniunea Europeană nu este doar o piață internă comună, ci mai mult o comunitate de valori. Și Uniunea Europeană trebuie să uh, să promoveze și să protejeze drepturile fundamentale, pentru că numai cine își face ordine în propria ogradă poate apoi să uh, intre în dialog cu pățile terțe cu fruntea sus. Și e clar că nu e voie să facem rabat la aceste chestiuni între noi. Suntem uh, obligați, cred, într-adevăr, să nu intrăm uh, în uh, în uh, teritoriul altor state, dar din păcate suntem atât de legați unii de alții în momentul de față, încât politica națională este foarte strâns legată de politica europeană. Dragi colegi, chiar dacă măsurile Consiliului și Comisiei merg în direcția bună, totuși trebuie să vă spun că, din păcate, sunt doar un prim pas uh, un mecanism european pentru drepturile fundamentale, din păcate, nu, este, uh, nu se naște prin aceste uh, prime măsuri. Da, într-adevăr, o discuție la nivelul statelor membre, dar o singură dată anual în spatele ușilor închise, nu este suficientă. E nevoie de un mecanism de la Copenhaga, un mecanism care să fie instituit pentru a respecta, pentru a uh, monitoriza în mod periodic respectarea drepturilor fundamentale uh, prin experți independenți și uh, analizând date și indicatori obiectivi. E nevoie de un mecanism pentru uh, drepturile fundamentale și Agenția pentru Drepturi Fundamentale poate să-și aducă un rol important aici. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Maura Barandiaran, pentru, domnul Marian, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Această dezbatere arată că trebuie să fim autocritici, pentru că vorbim despre libertatea de exprimare ca o valoare autentică europeană, dar oare toate statele membre sunt, se conformează articolului 11 din Carta Drepturilor Omului, trebuie respectată libertatea uh, mass media și modalitățile de explicare. Există însă un, o taxă pe publicitate care uh, să descurajeze media uh, opoziției au fost uh, făcute presiuni politice foarte mari. Nu spun eu asta, ci un uh, recent raport al Consiliului Europei care spune că statele democratice uh, în Ungaria um, înregistrează un regres. Trebuie să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt respectate în toate statele membre, fără excepție. Mulțumesc domnul Javor, un minut. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Drepturile fundamentale și discuția despre drepturile fundamentale nu uh, ne-au dus la vreun succes în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu prea a fost capabilă să facă față încălcărilor uh, drepturilor fundamentale în Ungaria și în alte țări. Și asta din mai multe motive. Vorbim despre mecanisme, însă nu există sancțiuni. Totuși, da, instituirea unor sancțiuni ar fi un pas în direcția potrivită. Dar dacă nu avem un sistem de avertizare timpurie în uh, statele membre individuale, astfel încât să știm că există anumite probleme cu menținerea drepturilor fundamentale, ei bine, dacă nu avem acest sistem, este greu să venim cu răspunsurile potrivite. În uh, Ungaria uh, au existat uh, probleme și situația de acolo a fost criticată. S-a spus că au existat influențe politice, dar câtă vreme acest sistem de semnalare nu este decât politic, suntem la mâna politicienilor. Două minute, vă rog, domnul Pabrix. Thank you, Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Această discuție arată, de fapt, că nu suntem o instituție perfectă, că nu suntem societăți perfecte, țări perfecte. Însă, în același timp, trebuie să ne amintim că uneori uh, drumul spre uh, iad uh, este pavat cu cele mai bune intenții. Put putem să spunem că drepturile fundamentale sunt elemente de bază pentru instituțiile europene. Dar dacă ne uităm în trecut, știm că au fost aplicate uh, diferit în est și vest, în nord și sud. Nu mă refer uh, acum la perioada în care uh, țări uh, cum ar fi uh, Cehoslovacia au pus în aplicare drepturile minorităților. Același lucru se poate spune despre țările care s-au alăturat ulterior Uniunii Europene, îndeplinind criteriile de la Copenhaga. Uh, în multe alte țări uh, s-a întâmplat acest lucru și vreau să spun că trebuie să respectăm nu numai drepturile fundamentale, ci și alte principii care guvernează Uniunea Europeană. Uh, divizarea puterilor a lui Montesquieu este și principiul instanțelor care hotărăsc și nu instituțiile politice dacă uh, dorim să creăm o instituție politică, aceasta uh, va prelua regulile și va crea o nouă instituție la rândul său. Acest lucru este contraproductiv. Să ne amintim că în Uniunea Europeană uh, există persoane care sunt influențate de ONG-uri care primesc bani sau partide care primesc bani de la țări din afara Uniunii Europene cărora nu le pasă de, de democrație, de drepturile fundamentale, dar se plâng și uh, aruncă mărul discordiei între noi. Deci să ne asigurăm că punem în aplicare mecanismele pe care le avem, uh, diviziunea puterilor și vom fi încunați de succes mai mult decât astăzi. Mulțumesc. Uh, doamna Chinici, două minute. Grazie, prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Cetățenii europeni sau sistemul uh, european uh, de monitorizare a drepturilor omului își propune să um, oprească agravarea situației democratice. Există slăbiciuni în sistem. Carta drepturilor omului uh, se aplică însă numai când se trece prin dreptul comunitar. Aceasta este o limitare care ar putea duce la contradicții atunci când se discută cazuri de încălcări ale drepturilor omului. Există uh, și alte dispoziții legate de încălcări specifice ale prevederilor din tratat. Deci, atunci când este subminat statul de drept, situația respectivă nu poate fi uh, gestionată. Mai avem niște elemente în articolul 7, dacă există încălcări repetate sau grave ale principiilor și drepturilor omului. De aceea mă bucur uh, să văd că se discută despre un dialog pe tema drepturilor omului în Uniunea Europeană și mă bucur să, mă bucur să aud ideea de a avea un sistem de avertizare timpurie și de instituirea unor sancțiuni pentru încălcări ale drepturilor omului și, bineînțeles, uh, nu trebuie ignorate nici prevederile din tratat. Cred că Comisia este cea care trebuie să definească aceste uh, mecanisme. Mă bucur că Există un nou cadru propus de către Comisie, însă acesta trebuie introdus cât mai rapid posibil din cauza situației îngrijorătoare a drepturilor omului în unele părți din Uniune în momentul de față și trebuie să ne asigurăm că încălcările sunt pedepsite. Mulțumesc foarte mult. Un minut, doamna Ruiz. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes. La... Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, dragi colegi transparența și bunele practici în guvernanța democrației. Aceasta este cea mai bună modalitate de a preveni uh, corupția și respectarea drepturilor fundamentale. Pentru că E nevoie să se înlăture uh, lipsurile în ceea ce privește transparența. Uh, politicienii nu trebuie să se deasupra cetățenilor, ci să se afle în slujba acestora. Articolul 7 ar, uh, parține de articolul 2 din tratat și Uh, din păcate, într-adevăr, unele puteri nu sunt atât de uh, independente cum ar trebui să fie. Mă gândesc la Spania, de exemplu, unde politizarea justiției și a controlului uh, caselor de economii um, ne costă foarte mult, ne-a costat foarte mult în Spania. De asemenea, lipsește acolo un control care, din păcate, duce la uh,

Două minute, domnul Niedermüller. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul European uh, are dreptate să se mândrească cu faptul că uh, militează pentru respectarea drepturilor fundamentale peste tot în lume. Și, într-adevăr, este unul dintre fundamentele Uniunii Europene. Și mai multe persoane au spus acest lucru și eu vreau să adesez o întrebare. Așteptăm de la statele candidate să respecte drepturile fundamentale dacă vor să adere la Uniunea Europeană, dar ce se întâmplă cu statele care sunt deja state membre și care totuși nu respectă uh, drepturile fundamentale? Ați spus că nu există o democrație neliberală și dumneavoastră știți, așa cum știu și eu, că guvernul maghiar construiește tocmai o democrație neliberală. Uh, Înțeleg că Parlamentul și Comisia s-au săturat de toate problemele maghiare, dar totuși trebuie să întreb ce se întâmplă cu Uniunea Europeană dacă nici Comisia, nici Parlamentul nu uh, pun piciorul în prag și nu uh, militează pentru drepturile fundamentale. Ce le vom spune cetățenilor atunci când uh, drepturile lor sunt încălcate? Sunt uh, puteri uh, democratice în Parlament care uh, încă mai susțin acest guvern. Ce le spunem cetățenilor? Ce putem să le spunem în această situație? Eu cred că nu putem să întoarcem spatele acestor uh, probleme. Nu avem voie să fim lași. Trebuie să apărăm aceste valori cu orice preț. Uniunea Europeană nu are un alt viitor decât viitorul valorilor și a drepturilor. Sarcina noastră este să găsim niște mecanisme eficace prin care astfel de cazuri să fie prevenite. Trebuie să monitorizăm situația peste tot în Europa în ceea ce privește drepturile fundamentale, să fim curajoși, să facem pași hotărâți atunci când situația o cere. Nu putem să fim lași și să ne ascundem. Un minut. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Bilbao Barandica timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Europa înseamnă democrație și drepturile omului și nu putem uh, să răspundem uh, la atacurile la adresa securității noastre prin uh, îngrădirea libertății. Teroriștii vor să pună capăt acestor libertăți și de aceea avem nevoie de mai multă putere pentru instituțiile europene, care trebuie să garanteze că statele membre îndeplinesc întotdeauna criteriile de la Copenhaga și le respectă. Mă bucur că vorbim uh, pentru aceste libertăți în grupul nostru. Uneori uh, trebuie să spunem adevărul. În Spania uh, se uh, discută despre uh, posibilitatea clasificării uh, anumitor infracțiuni uh, ca uh, infracțiuni foarte grave. Instituțiile europene spun anumite lucruri uh, în uh, această situație. Uh, Uh, Spania nu a respectat uh, o decizie privind justiția penală. Aceasta arată că există anumite limite dincolo de care nu putem să trecem. Domnule Timmermans, vă rog să vă uitați cu atenție la aceste lucruri. Mulțumesc, domnul Weidenholzer, un minut. Mulțumesc. Uniunea Europeană nu este o comunitate economică, este în primul rând o comunitate a valorilor, ceea ce se spune foarte clar în 1993 în criteriile de la Copenhaga. Din păcate însă, din nou și din nou uh, discutăm dacă într-adevăr statele membre pun în aplicare aceste principii foarte adesea. Sigur că discuțiile sunt uh, foarte politizate. Uh, din păcate nu prea există mecanisme de sancțiune. O situație ca aceasta nu este mulțumitoare pentru că există state membre, cum ar fi Ungaria, care își permit să um, închide ochii față de angajamentele pe care și le-au luat. E nevoie urgent de un mecanism care să impună niște obligații foarte clare, pentru că dacă amânăm acum lucrurile ar fi o neglijență gravă din partea noastră și ar uh, periclita viitorul Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Revo Dalon, un minut și 30. Mulțumesc, doamna președinte. Uniunea Europeană se bazează pe valori fundamentale care sunt uh, împărtășite și imobile: Libertatea, uh, democrația, respectul demnității umane, drepturile omului și statul de drept. Pentru a deveni membru al Uniunii Europene, un stat trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga pentru respectarea și promovarea drepturilor fundamentale. Aceste criterii nu funcționează numai în momentul aderării, ci trebuie să rămână o realitate în fiecare zi. Totuși, democrația și statul de drept nu sunt protejate în egală măsură în statele membre. Drepturile și libertățile cetățenilor uh, sunt încălcate în Uniunea Europeană. Persoanele vulnerabile, populația Roma, uh, grupul LGBT, uh, solicitanții de azil sunt uh, atinși de marginalizare sau sunt prostratați. Parlamentul European uh, cere uh, crearea unui instrument pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga. Acest mecanism este parte dintr-un dialog permanent privind drepturile fundamentale pentru a impune sancțiuni mai eficiente. Trebuie completată uh, procedura din articolul 7 al uh, tratatului care permite suspendarea drepturilor de vot uh, ale unui stat membru în caz de încălcare gravă a drepturilor fundamentale naționale. Uh, un articol greu de pus în aplicare astăzi. Acest mecanism permite uh, verificarea respectării criteriilor de la Copenhaga. Uh, domnul Zadovski are un cartonaș albastru pentru noastră. Acceptați? Domnul Zadovski, aveți cuvântul. 30 de secunde. Doamnă președinte, dragi colegi, Uh, mă surprinde să ascult uh, aceste intervenții uh, și am impresia că Europa este o zonă unde drepturile fundamentale sunt călcate în picioare, dacă ar fi să considerăm adevărate ultimele trei intervenții. Uh, uh, și mai ales mă refer aici la critica împotriva Ungariei. Eu nu sunt deloc de acord cu această perspectivă. E nevoie de mai multă încredere în uh, tradițiile democratice ale statelor membre. Ce cereți dumneavoastră de fapt, e întrebarea mea. Ce măsuri ar trebui să fie luate? E vorba de o întrebare pe care a spus-o. Doamna uh, Răvo Dalon, vreți să dați un răspuns la uh, întrebare? Da, am citat două țări, însă atâta vreme cât sunt încălcări ale drepturilor omului în Uniunea Europeană, o să ne batem ca acestea să fie respectate. De aceea dorim să existe într-adevăr un stat de drept european. Vă mulțumesc. Domnul Kirhos, un minut. Vă mulțumesc, domnule comisar, doamnă Președinte, În urmă cu în urmă cu câteva zile am participat la întâlnirea inter- interparlamentară cu Turcia și am încercat să explic partenerilor din Turcia că respectarea statului de drept reprezintă o premisă pentru a adera la Uniunea Europeană, pentru că este vorba de o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Însă, mi s-a explicat că există facilități și mecanisme instaurate pentru a apăra statul de drept, doar că acestea nu Uh, funcționează. Drept urmare, uh, cum putem să cerem uh, Turciei să respecte premise pe care nu le putem respecta noi aici în Uniunea Europeană? Avem nevoie de mecanisme de tipul criteriilor de la Copenhaga pentru asemenea situații, pentru că respectarea statului de drept este legată de democrație. Vă propus că en reste à 8 euh, de parole și nous allons commencer par madame Trecem acum la procedura uh, intervențiilor spontane și începem cu doamna Sulini. Spoștovana Doamna președinte, pentru a adera la Uniunea Europeană, fiecare ă, stat trebuie să aibă instituții stabile care să garanteze democrația trebuie să existe stat de drept și trebuie să se respecte drepturile omului și să se protejeze minoritățile. Și Slovenia a trebuit să îndeplinească aceste criterii. Din păcate, imaginea din țara mea este diferită acum sărbătorim a, cea, cea 24-a aniversare a libertății, dar tot avem o tranziție de, a, care nu se bucură de succes. Și în special mă refer aici la situația sistemului judiciar din Slovenia, care a, alege pe sprânceană pe cine să condamne. Unele persoane sunt chiar condamnate pe baza unor, unui probatoriu insuficient mai mult și calitatea este uh, o problemă. Sistemul judiciar din Slovenia este obstacolul principal în calea unei uh, societăți democratice. Tocmai de aceea solicit Uniunii Europene să uh, verifice situația. Mulțumesc. Mulțumesc. Cadrul strategic pentru democrație și pentru drepturile omului și pentru statul de drept este o modificare. S-au făcut pași înainte, dar trebuie făcute multe alte lucruri. Uniunea Europeană are niște drepturi sociale și culturale care trebuie menținute și trebuie să lupte împotriva discriminării, împotriva egalității între sexe împotriva, și pentru uh, drepturile femeilor. Ce face domnul Timmermans este foarte bine. Iar Carta Drepturilor Fundamentale nu a devenit însă un instrument obligatoriu. Deci nu putem doar să ne gândim la câteva rezoluții. Trebuie să garantăm respectul, trebuie să dăm un impuls drepturilor fundamentale conform criteriilor de la Copenhaga trebuie să fie un spațiu care nu e coprins numai de Europa. Domnul Marias, un minut. Domnule Timmermans, voi vorbi în limba greacă. Domnule Timmermans. Diferitele moduri de a ne explica și standardele duble în Uniunea Europeană când vine vorba de drepturile omului sunt uh, reg- regretabile. De curând, în Comisia pentru Petiții, am cerut Comisiei să treacă la acțiuni pentru că în Grecia nu sunt respectate drepturile omului. Comisia a răspuns că nu ține de competențele sale să intervină. Trebuie să înțelegem că uh, acest memorandum este parte a dreptului comunitar al Uniunii Europene. Este vorba de decizia 310, adoptată în anul 2011, publicată în, în jurnal oficial al Uniunii Europene în anul 2010, pe pagina 9. Și aș dori să vă întreb dacă, dacă Troica poate continua să încalce drepturile omului în Grecia. Mulțumesc, domnul Iacov, 5 un minut. Articolul 2 și articolul 7 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene sunt în vigoare. Cred că orice încălcare a drepturilor omului ar trebui să fie pedepsită chiar și în cazul în care acest lucru se realizează de către state. Ar trebui să folosim mecanismul oferit de Comisia Europeană. Dragi colegi, Uniunea Europeană este o zonă imensă în care drepturile omului sunt respectate și tocmai de aceea uh, Aș dori ca situația să nu se schimbe. Ar, ar trebui să începem să vorbim despre exemple bune, pentru că Europa are exemple excelente de respectarea drepturilor omului și um, despre multe dintre ele vorbim în Parlamentul European. Tocmai de aceea vreau să vin cu această inițiativă. Avem exemple bune și ar trebui să uh, le arătăm publicului și să fim mândre de ele. Mulțumesc, domnul Iacovici. Nós não reconhecemos autoridade moral. Noi suntem autoritatea morală și politică a Europei. Noi trebuie să evaluăm democrația. Uniunea Europeană crește țări ca Venezuela, critică țări ca Venezuela și Cuba și finanțează organizații numite democratice în aceste țări iar aici, în interiorul Uniunii Europeană, sunt milioane de persoane care sunt sărace și bogăția este concentrată în mâinile câtorva persoane. UE nu respectă referendumurile organizate în spațiul european. Pentru Uniunea Europeană, o țară este democratică dacă se apleacă în fața piețelor și a marilor grupuri economice care comandă în Europa. Acesta este criteriul adevărat al Uniunii Europene. De aceea apărăm uh, ideea că popoarele trebuie să-și hotărască viitorul împotriva acestor maniere ipocrite de ingerință. Mulțumesc. Domnul Becan, un minut. Vă mulțumesc. Anglia nu are nevoie de un cadru european pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale. Avem o democrație care a evoluat pe parcursul la 8 secole o democrație care a fost subminată ca urmare a legilor uh, preluate din Uniunea Europeană și care nu au fost adoptate de Parlamentul din uh, Regatul Unit. Există un uh, stat de drept în Regatul Unit încă din evul mediu, care este acum subminat de dreptul comunitar european. Um, tribunalele din Anglia trebuie să se supună deciziilor Curții Europene de Justiție tradiția englezească a fost înlocuită de mandatul european de arestare. Există o tradiție foarte lungă a common law-ului în, în Regatul Unit, Magna Carta Libertatum și așa mai departe. Nu cred că Uniunea Europeană ne poate învăța ce înseamnă statul de drept, democrația și libertățile fundamentale. Doamna Magaun, un minut télkezés a bróságokra tartozik épp a jogállamiság elve Doamnă președinte, judecata ar trebui să fie făcută de instanțe pe baza statului de drept, nu de alte foruri. Statul de drept poate funcționa doar dacă analizează problemele existente și nu uh, problemele generate artificial uh, bazate pe denunțuri politice sau pe uh, rapoarte în presă. Faptele diferă foarte adesea de declarații repetate des. Nu Ungaria este cea care periclitează drepturile europene și cetățenii maghiari nu trebuie să fie apărați de propriul guvern. Uh, și ei înțeleg acest lucru acasă. Trebuie să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor uh, reale și vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru, domnule comisar. Ar trebui să fim judecați cu o singură măsură și minoritățile naționale ar trebui să fie protejate ca cetățeni cu drepturi uh, uh, egale. Doamna Flașicova, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă De foarte multe ori am fost raportor din umbră, dar am alcătuit și rapoarte despre drepturile fundamentale în acest Parlament și astfel pot să apreciez nivelul de respectare a drepturilor omului în Uniunea Europeană și trebuie să spun că în unele locuri este destul de slabă. Dacă Uniunea Europeană le spune țărilor terțe că nu respectă drepturile omului, și vrem să le penalizăm pentru acest lucru, trebuie să găsim un sistem ca să ne asigurăm că se respectă drepturile fundamentale în statele membre ale Uniunii Europene. Referendumul din Slovacia a fost menționat de mai multe ori aici. Sunt mândră de cetățenii slovaci pentru că numai 20% dintre ei au venit la vot și va trebui să continuăm să găsim instrumente uh, care să împiedice uh, discursurile pline de ură care au fost folosite în Slovacia la referendum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, iar acum dau cuvântul domnului Timmermans. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi încerca să reacționez la cele spuse. În primul rând, principiu. Iată principiu. Pe parcursul istoriei am învățat că legile democrației și statul de drept nu sunt o garanție. De aceea avem o tripletă, drepturile omului, democrația și statul de drept și nu putem elimina valoarea niciuneia dintre ele. Deci eu îmi exprim rezervele sau respingerea unor elemente ca, care a fost denumit democrație neliberală nu putem folosi argumentul unei uh, ar, democrații, a unei majorități democratice, chiar de două treimi, care să nu domnească, să nu conducă pe baza democrației și a uh, drepturilor omului. Nu putem folosi acest lucru pentru a slăbi democrația într-un stat membru. Se aplică tuturor statelor membre pentru că este principiul după care funcționăm și nu înseamnă ingerință în afacerile interne. Nimeni nu a forțat niciun stat membru să semneze tratatul de la Lisabona. Nimeni nu a forțat un stat membru să semneze și să ratifice Carta Drepturilor Fundamentale, dar dacă ați făcut-o, este, intră în dreptul național și trebuie să răspundeți pri, în baza dreptului național, nu în baza altor uh, reguli. Principiul rămâne și dacă analizăm situația din statele membre, trebuie să vedem cele trei democ- elemente, democrația, drepturile omului, uh, statul de drept și... To- deci toate trei trebuie văzute împreună. Trebuie să spun că doamna Invelt a judecat greșit la două niveluri. În primul rând, Iată primul uh, raționament greșit, pentru că statul de drept, uh, drepturile omului sunt la fel de importante precum cooperarea economică în importantă. Să folosim modul în care analizăm cooperarea economică ca model de analiză a drepturilor omului. Este greșit, nu putem să uh, aplicăm o asemenea evaluare mecanică, să folosim concepte economice uh, în chestiuni de drepturile omului și ale statului de drept nu funcționează. Ar fi o pierdere de energie, o pierdere de concentrare asupra chestiunilor adevărate dacă ne-am implicat într-un asemenea mecanism. Al doilea raționament greșit este următorul. Comisia aceasta este în funcție de trei luni, iar mecanismul introdus de Consiliu a apărut în decembrie. Suntem la începutul uh, găsirii uh, unui mod de a lucra. Hai să-i dăm o șansă și să nu spunem așa nu îmi pasă, nu vreau să știu, vreau o jucărie nouă care să se compare cu pactul de stabilitate și creștere. Deci aici eu cred că sunt cele două greșeli de raționament. Vreau să le spun celor dintre dumneavoastră, mai ales celor uh, doi uh, deputați greci, și vorbesc în engleză pentru că nu vorbesc limba greacă, că uh, faptul că statul respectiv este, intră într-un uh, mecanism de supraveghere este, dator, este decizia statului respectiv și se aplică în conformitate cu legea. Aș fi salutat faptul că cei care au dus în discuție această chestiune a drepturilor omului în contextul acesta s-ar fi și distanțat de expresii cum ar fi știind cu toții că evreii nu plătesc taxe sau Eh, expresii omofobice pe care le-am auzit în acest context. Și asta înseamnă statul de drept. Deci vă rog să vă fie clar acest lucru. Vă referiți la mine sau la colegii mei, spune deputatul grec. Nu e vorba de dumneavoastră sau de colegul dumneavoastră, domnule, dar toți avem o responsabilitate dacă se întâmplă așa ceva în statele membre, în Uniunea Europeană. Trebuie să luăm poziție împotriva acestor poziții. discuția se prelungește fără microfon. Dar am auzit de la greci independenții propoziții în acest sens și nu veți putea să contraziceți acest lucru. În termen general, însă, dacă vrem să îmbunătățim situația statului de drept, trebuie să luăm poziție în numele responsabilităților pe care le avem. Și dacă e un apel la un mecanism de independență, atunci Comisia este un mecanism independent și vom analiza situația din statele membre, le vom trage la răspundere dacă vorbim despre libertatea presei sau independența sistemului juridic sau uh, poziția ONG-urilor sau orice alte chestiuni legate de statul de drept. Sunt de partea de dumneavoastră, sunt angajat puternic față de acest concept, dar vreau ca mecanismele care există să fie eficiente înainte de a începe să vorbim despre noi mecanisme. Mulțumesc și acum dau cuvântul numele Consiliului doamnei Calinia Lukașevița. Madame President, Doamna președintă, stimați membri, am ascultat cu mare atenție varietatea opiniilor exprimate pe parcursul acestei dezbateri. După cum am spus în intervenția mea inițială, Uniunea Europeană nu se bazează doar pe respectul drepturilor fundamentale, se bazează și pe respectarea statului de drept. Toate statele membre trebuie să, să garanteze aceleași uh, principii Dialogul politic creat în decembrie 2014 în urma concluziilor Consiliului privind respectarea statului de drept, reafirmă angajamentul statelor membre de a garanta acest element central al democrațiilor noastre. Drept urmare, sunt convinsă că noul dialog ne va ajuta să ne asigurăm că statul de drept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 prin uh, avizul uh, Curții Europene de Justiție se cere Uniunii Europene acest, acest lucru și așteptăm propunerea din partea Comisiei Europene privind calea pe care o avem de urmat în acest sens. Consiliul își păstrează angajamentul și părerea conform cărora aderarea este o obligație și nu o opțiune. Este remarcabil faptul că am uh, auzit uh, aceste apeluri de a crea un nou mecanism de monitorizare a, uh, a drepturilor omului, tocmai aici la Strasburg, un oraș unde există atât de multe foruri care se ocupă de exact această temă și sunt de acord că trebuie să evaluăm potențialul oferit de mecanismele existente deja. Dispunem de aceste instrumente Trebuie să învățăm eventual cum le putem folosi mai bine. Consiliul este convins că dialogul politic are un uh, potențial și, în, uh, și toate aceste elemente se regăsesc în uh, concluziile Consiliului din decembrie anului trecut. Aceasta este plus valoarea dialogului început deja în comparație cu un nou mecanism de monitorizare. Și uh, sunt convins că vom uh, primi noi idei și recomandări din partea Comisiei Europene. Le așteptăm cu nerăbdare și ne dorim o cooperare ulterioară rodnică cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc. Dezbaterea este de